Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, bună ziua tuturor, reluăm uh, reuniunea. Voi începe prin procesul verbal al reuniunii de ieri și textul adoptat. Acestea sunt disponibile. Întreb dacă cineva are vreo observație de făcut. Se pare că nu este cazul, deci procesul verbal este adoptat. De asemenea, am un anunț și anume că am primit din partea Consiliului